Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă propun să începem cea de-a doua jumătate a reuniunii INTA din această săptămână. Și vom trece la discutarea subiectelor 7 și 8, o dezbatere comună în legătură cu uh, accesul la actul de la Geneva privind tratatul de la Lisabona în legătură cu denumirea de origine și indicații geografice. Și voi da cuvântul redactorilor, eh, realizatorilor eh, rapoartelor. Domnul Hansen este primul. Bună dimineața! Știu că există multe persoane care sunt interesate de indicațiile geografice, dar eh, știți că eh, până la urmă accesul eh, actului de la Geneva este parte din tratatul de la Lisabona privind indicațiile geografice organismele internaționale, cum uh, este Uniunea Europeană, nu ar fi putut uh, face parte direct din uh, Uh, acest tratat, dar iată că în această formulă acum putem. Iar în ce privește instrumentele de ratificare care permit Uniunii Europene să acceadă la acest tratat, uh, permit și nouă să ne uh, îndeplinim obligațiile după ce ratificarea va fi completată. Grupul meu uh, susține acest document pentru că, până la urmă, indicațiile și denumirile de origine um, sunt uh, importante inclusiv pentru IMM-uri și eh, pentru respectarea eh, regulamentelor din interiorul Uniunii Europene. În clipa de față, doar șapte state membre ale Uniunii Europene sunt parte ale acordului de la Lisabona. Iar prin acest act de la Geneva avdatat eh, va fi posibil ca indicațiile geografice să poată fi eh, utilizate pe plan internațional. Este o protecție mai bună decât prin intermediul TRIPS și eh, va fi în felul acesta o protecție consolidată care vine într-un moment crucial negocierea unei noi liste de indicații de origine geografică uh, pot să se deruleze, pot să declanșeze un proces destul de ineficient care să fie și costisitor. Dar um, sigur că uh, vor putea să existe și oferte paralele care uh, se vor face. Dar trebuie să ținem seama de registrele multilaterale care se realizează pe teritoriile statelor membre și care să țină seama de actul de la Geneva. Deci, raportorul recomandă să respectăm strict propunerea comisiei, care este bine echilibrată și care, în felul acesta, nu va mai da naștere la discuții paralele din Uniunea Europeană. Dar textul sigur că trebuie să respecte întru totul obligațiile asumate prin uh, TRIPS și uh, recomandările Organizației Mondiale a Comerțului. Pe de altă parte, nu trebuie să uh, ducem la pro protecții suplimentare în ale uh, indicațiilor geografice prin acorduri bilaterale. Politica noastră în acest domeniu a fost și subiectul unor atacuri indirecte în cadrul tratatelor cu uh, Statele Unite și cu uh, inclusiv a tratatelor uh, cu Mexicul în ce privește relațiile comerciale. Dar acum este momentul să uh, stimulăm acest tip de protecție a indicațiilor uh, de origine geografică. Este un domeniu foarte important. Mulțumesc foarte mult cel de-al doilea raport pe această temă. Este realizat de Tiziana Beghin. Anche all'altro relatore con il quale sono in linea di principio molto, molto d'accordo. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord și cu spusele uh, primului raportor, dar doresc să introduc câteva elemente suplimentare în ce privește protejarea uh, produselor de uh, origine geografică indicată cu siguranță că vom aduce și noi o contribuție proprie la acest text, pentru că suntem de părere că Uniunea Europeană trebuie să se implice, pentru că există mii de indicații geografice care protejează produsele care au o tradiție de sute de ani. Barolo, de exemplu, sau uh, parmezanul fiecare țară se poate lăuda cu produse delicioase pe care trebuie să le protejăm în fața concurenței neloiale în Europa și în restul lumii. Cred că țara mea beneficiază mai mult decât toate celelalte de această protecție. Avem 818 indicații de origine protejată de mai bine de 14 miliarde de euro, din care 4 miliarde sunt destinate exportului. Este importantă, deci, promovarea și protejarea acestor produse. Începând cu 2015, Acordul de la Lisabona a fost extins și la indicațiile geografice în sens larg, iar actul parlamentar prezentat astăzi este important pentru că prin acesta vom permite Uniunii Europene să facă parte din acest acord, deci avantajele sunt foarte clare. Datorită acestui instrument putem să ne protejăm mai bine indicațiile protejate, indicațiile geografice cu o singură înregistrare, nu numai în toată Uniunea Europeană, dar și în toate țările semnatare. Deocamdată numai șapte țări europene fac parte din acest acord, de aceea, înregistrarea indicațiilor geografice trebuie să se facă încă separat. Aș mai vrea să subliniez un aspect important. Datorită acestui act, în momentul în care se vor negocia tratatele internaționale, se va putea face trimitere la sistemul de protecție oferit de acest instrument, fără să se trebuiască negocia protecții de la caz la caz mai puțin eficiente. Credem că acest uh, sistem de Lisabona este în continuare necesar pentru a proteja indicațiile noastre de origine geografică și sper că va, acest instrument va fi aprobat cât de curând de către Comisie. Mulțumesc! Thanks a lot. And now the... Mulțumesc foarte mult! Iar acum raportorii din umbră, pentru început, domnul Danti. Presidente, come ricordato Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus cei doi raportori, Parlamentul trebuie să se exprime cu privire la aderarea Uniunii Europene la actul de la Geneva, acordul de la Lisabona, cu privire la denumirile, um, la indicațiile de geografice de origine și cu privire la instituirea unui cadru juridic pentru punerea sa în aplicare. Eu consider că adeziunea Uniunii Europene la acest instrument este un pas înainte în consolidarea protecției indicațiilor sale geografice în țările terțe și, de asemenea, este un act de subscriere la filozofia care însoțește acest instrument, sublinând caracterul distinctiv al produselor locale și regionale și naționale ale Uniunii Europene, consolidând competențele mm, tradiționale și mm, crearea de locuri de muncă, dar mm, și o mai strânsă legătură între consumator și producător, consumatorul primind mai multe informații fiabile cu privire la originea produsului. De asemenea, acest pas este compatibil cu măsurile luate de Comisia Europeană în acordurile comerciale, prin intermediul cărora se încearcă înleznirea accesului la piețele terțe al produselor europene de calitate. De asemenea, asemenea, se încearcă combaterea contrafacerii și a utilizării abuzive a mărcilor înregistrate, iar produsele cu indicație geografică protejată sunt expuse la acest risc, în special pe piețele globale. Este un risc foarte mare pentru economia europeană, care are o valoare de mai mare de 11 miliarde și reprezintă 15% din exporturile Uniunii Europene în sectorul agroalimentar și al băuturilor. În ceea ce privește propunerea de regulament cu privire la punerea în aplicare a actului de la Geneva, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de raport și aș vrea să fac câteva observații. Prima, Cred că lista de indicații geografice europene pe care Comisia o va prezenta la biroul internațional trebuie să includă în mod automat indicațiile geografice europene deja înregistrate de cele șapte state membre. Adică toate indicațiile cu caracter obligatoriu înainte de aderare la Uniunea Europeană. Uh, acest lucru este important pentru garantarea protecției. A doua observație. Pentru înregistrarea mai multor indicații geografice, Comisia ar trebui să se folosească de un mecanism de consultare periodică a statelor membre, de consultare a asociațiilor de producători din Uniunea Europeană pentru un dialog mai ușor cu părțile interesate. De asemenea, consider că această propunere ar trebui să țină cont și de posibilele evoluții legislative din Uniunea Europeană cu privire la protejarea indicațiilor geografice, altele decât cele agricole, așa cum a spus deja colega. Sunt câteva indicații mm, care sunt mm, protejate în majoritatea statelor membre, 14 din 20. Și sunt și state terțe semnatare ale actului de la Geneva, printre care și Peru. De asemenea, Comisia ar trebui să țină cont și de părerea părților interesate exprimate în consultarea care s-a încheiat în ianuarie. Eu voi trimite câteva amendamente scrise și sper că vom putea să avem o colaborare bună pentru a adopta cele două avize cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult. Acum Marita Scache. Îmi cer scuze, nu am fost atentă, dar eu nu voi vorbi în numele grupului în legătură cu aceste rapoarte. Mulțumesc. În cazul acesta nu mai avem alți raportori din umbră și se pare că nici alte solicitări de a interveni. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei și este vorba despre domnul Klaus Blank de la Direcția Generală Agri. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru opiniile favorabile față de propunerea Comisiei. De peste 20 de ani, Uniunea Europeană a desfășurat o politică încununată de succes pentru a proteja indicațiile geografice pentru produsele care intră pe piața internă. Asta duce la beneficii clare pentru uh, toți agenții din Uniunea Europeană și a dus și la creșterea locurilor de muncă. Au existat eforturi substanțiale în uh, temeiul artic Uh, contractului de la uh, Lisabona și în 2015 a fost elaborat și acest act de la Geneva pe care Uniunea Europeană poate să-și implementeze uh, Um, în tratatul de la Lisabona um, politicile în acest domeniu, ceea ce este foarte important uh, pentru funcționarea pieței unice din Uniunea Europeană și se poate urmări și realizarea agendei internaționale a Uniunii Europene în ce privește uh, indicațiile geografice protejate toți actorii direct interesați vor putea să protejeze Ehm, și să profite de eh, aceste prevederi fără poveri administrative suplimentare. Nu există mm, aici controverse nici în relația dintre statele membre ale Uniunii Europene și state terțe, ehm, pentru că acum eh, există competențe suplimentare în baza actului de la Geneva. Actul de la Geneva este semnificativ în strategiile internaționale ale Uniunii Europene privind indicațiile geografice protejate pentru produsele distribuite în lumea întreagă și uh, uh, există posibilitatea de promovare a acestor produse și în cadrul relațiilor uh, din interiorul Organizației Mondiale a Comerțului organismele internaționale și uh, uh, relația cu ele a fost, uh, au fost esențiale uh, uh, pentru protejarea acestor indicații de origine geografică pe plan global, pentru o protecție suplimentară și față de TRIPS și uh, va exista o abordare uh, din ambele direcții, uh, multilateral și bilateral, un, nume semnificat, un număr semnificativ de state este interesat de semnarea actului final de la Geneva, inclusiv Rusia și China, de pildă. Deci uh, vor exista o serie întreagă de avantaje, inclusiv pentru viitoare state membre ale Uniunii Europene pentru protejarea produselor în baza actului de la Geneve. Asta va fi deosebit de important dacă noi membrii vor semna actul de la Geneva și uh, state terțe și state cum sunt India, China, ă, Brazilia, Corea, Turcia vor semna acest act. De asemenea, state din ă, Africa care protejează proprietatea intelectuală. Deci, în felul acesta, ă, protejarea produselor din Uniunea Europeană va fi consolidată și prin acest act de la Geneva și uh, va exista și o mai mare eficiență a utilizării resurselor. Comisia s-ar bucura dacă Parlamentul European ar uh, putea să aibă avize favorabile la propuneri, uh, pentru că și probleme de acces trebuie să fie rezolvate rapid din motive politice. Mulțumesc foarte mult domnului Blanc și dau cuvântul din nou raportorului domnului Hansen. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să adaug un singur lucru. Sunt absolut de acord cu doamna Begin să favorizăm un acces uh, lin și țin seama și de recomandarea domnului Danti că acele produse cu indicație geografică protejată care sunt deja prevăzute în convenție trebuie de asemenea să figureze pe listă. Este firesc, mulțumesc foarte mult. Și doamna Beghin? Eu nu am foarte multe lucruri de adăugat, cred că poziția noastră este destul de clară. Aș dori doar să subliniez faptul că dacă acest sistem ar fi fost deja în vigoare astăzi, nu ne-am fi confruntat cu problemele pe care le avem acum cu Singapore. Mulțumesc! Indeed. So... Bun. Termenul limită de depunere a amendamentelor 21 noiembrie, ora 12 la prânz. Și încheiem aici dezbaterea pe punct, marginea punctelor 7 și 8 și trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, bugetul pentru dezvoltarea instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională. Comisia încearcă să includă toate instrumentele externe financiare uh, sub uh, o singură linie bugetară și Marie Tescache este raportoarea noastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne deci centrăm astăzi pe avizul nostru la acest nou instrument pentru vecinătate și cooperare internațională, MDICI, pe care ne-l propune Comisia. Pentru a fi clară, cred că n-ar trebui să facem aici confuzia cu avizul pentru noul CFM sau cu avizul pentru noul instrument de asistență preaderare. Există niște diferențe bugetare aici. Așa cum ați spus însă, domnule președinte, la această propunere, Comisia dorește să fuzioneze mai multe instrumente existente într-unul singur. Lucrez la acest dosar și la Comisia AFET și cred că atunci când e vorba de restructurarea bugetului pentru afaceri externe, una dintre întrebările care au rămas în picioare, la care trebuie să răspundem, este guvernanța acestei noi arhitecturi și care va fi rolul Parlamentului din punctul de vedere al programării și al posibilității de control și supraveghere. Și cred că este aproape imposibil să evaluăm avantajele acestei noi arhitecturi fără să știm care va fi stilul de guvernanță. Deci sper ca acest lucru să se analizeze la toate comisiile competente. Este o îngrijorare destul de extinsă și ea se reflectă uh, pe tema guvernanței și la avizul pe care l-am la INTA. Pentru că e vorba de Comisia de Comerț Internațional, doresc o creștere a sinergiilor între politica de afaceri externe și comerț. Cred că e potențial foarte mare. Această propunere ar trebui să-și aducă contribuția la inițiative cum ar fi, de exemplu, ajutor pentru dezvoltare, regulamentul GSP, uh, pactul de sustenabilitate, uh, acordul de la Kimberley și pentru mineralele în zonă de conflict. De asemenea, ar trebui să promoveze și să protejeze multilateralismul care se află acum uh, într-o situație de pericol, de asemenea relații internaționale de comerț, reguli și principii în cadrul OMC-ului. Un ultim punct pe care aș dori să-l subliniez este că uh, relațiile deja existente din punct de vedere comercial ar trebui să fie avute în vedere atunci când evaluăm relațiile cu țări terțe. Aștept și amendamentele dumneavoastră, termenul fiind 26 noiembrie. Mulțumesc! Cred că pe 27. Cu atât mai bine. Și acum, raportorii din umbră, doamna Grini. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă. Salut acest regulament care dorește să susțină stabilitatea, prosperitatea și creșterea economică durabilă în țările respective, cum ar fi, de exemplu, în, în țările vecine din Africa. Dacă se implementează și se gestionează bine, acest regulament își va aduce contribuția pentru a face față provocărilor globale. El prevede și cooperarea cu țări terțe, promovarea statului de drept și a democrației, stabilitatea, pacea, susținerea pentru organizații care să ofere un răspuns rapid în situații de criză, stabilitate și așa mai departe. Toate aceste obiective sunt extrem de importante, dar instrumentul ar trebui să își dorească și promovarea și întărirea dezvoltării economice a acestor țări, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru a avea o societate stabilă și pașnică. Trebuie să țină cont de contextul de investiții și de lupta împotriva corupției. Ar trebui să se promoveze măsuri care să ne ajute să rezolvăm crizele din țările terțe. Promovarea comerțului și a politicilor de dezvoltare a reprezentat un pas important înainte. Salut și domeniul de aplicare extins prin noul cadru de investiții pentru sectorul privat, pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii, economia digitală, locurile de muncă și investițiile. Toate acestea vor duce la dezvoltarea locală și va oferi o protecție împotriva distorsiunii pe piețe. Susțin de asemenea raportorul pentru că acest instrument să asigure coerența și complementaritatea cu politicile comerciale ale UE și uh, preferințele comerciale, precum să și asigure un sistem multilateral bazat pe reguli clare. Pe de altă parte, Parlamentul trebuie să fie implicat pe deplin în întregul proces, de la conceperea sa până la faza de evaluare, printr-un dialog extins. Acestea vor fi, deci, punctele principale pentru amendamentele pe care le voi prezenta în curând. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, domnul Scholz, din partea GUE. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Sunt parțial de acord cu îngrijorările manifestate uh, față de acest instrument unic. Avem și noi oarecare îngrijorări. În primul rând, cele legate de fonduri. Pentru că se vor include aici obiectivele de dezvoltare și cooperare pentru dezvoltare. Dacă avem un singur instrument extern, aceasta ar putea exacerba situația. Instrumentul unic va oferi un cadru prin care să se justifice un mecanism care să ducă la o creștere a, a susținerii pentru dezvoltare pentru a atinge mai bine obiectivele noastre și aici Parlamentul ar putea interveni. În, în doilea rând, lipsa de claritate în ceea ce privește criteriile de utilizare a fondurilor, ajutorul ar putea Uh, să se ducă spre fondurile de uh, dezvoltare și ale instituțiilor private. De asemenea, principiile democratice ar trebui să fie obiectivul principal al acestor uh, cheltuieli. Ca orice instrument financiar, trebuie să se asigure niște criterii foarte clare de alocare și sursele de alocare nu pot fi crescute. Trebuie să ne gândim și la analiza beneficiarilor, pentru că un singur instrument înseamnă că anumite programe specifice se vor pierde. Deci aceasta ar putea avea un impact, impact negativ asupra anumitor regiuni și asupra anumitor politici, cum ar fi, de exemplu, egalitatea de gen. Deci, un ajutor și mai mare din partea um, Uniunii Europene ar trebui să fie alocat pentru țările cel mai puțin dezvoltate. În ziua de astăzi, țările cele mai avansate și cu venituri mijlocii beneficiază de pe urma acestor ajutoare și cred că ar trebui să garantăm 0,2% din uh, VNB ca obiectiv. În ceea ce privește responsabilitatea democratică, Credem că este necesară o monitorizare din partea Parlamentului și suntem pentru flexibilitate pe partea Comisiei Europene. Și un ultim comentariu pe care aș dori să-l fac se leagă de flexibilitatea în detrimentul previzibilității. Suntem îngrijorați și de aceea rezervă de 20% care nu este alocată. Obiectivele pe termen scurt și mediu vor avea întâietate față de cele pe termen lung. Și am inclus deja avizul nostru în dosarul general asupra CFM-ului, și anume că suntem îngrijorați de această abordare a unui instrument unic și cred că aici ar trebui să prezentăm îngrijorările noastre și, bineînțeles, vom coopera foarte bine cu raportorul pe această temă. Mulțumesc, doamna Heidi Hautala, din partea verzilor. Mulțumesc, persoana responsabilă de aici um, cunoaște foarte bine tema pentru că a lucrat uh, și la AFET pe această temă. În general, grupul meu este de acord că e nevoie de o simplificare și de mai multe sinergii între cele 12 instrumente de finanțare externă. Însă avem îndoieli care nu țin neapărat de competența INTA. Însă, în general, considerăm că am putea fuziona șase astfel de instrumente și cinci instrumente de cooperare pentru dezvoltare. Însă unele instrumente ar fi bine să fie separate și știu că la Parlament sunt îngrijorări în legătură cu această fuzionare într-un singur instrument. Dacă se va întâmpla însă așa, ceea ce nu este clar deocamdată, ar trebui să existe și niște garanții foarte clare și cred că raportorul a subliniat îndeajuns importanța guvernanței acestui instrument, incluzând aici și rolul Parlamentului uh, și capacitatea sa de control. Salut de asemenea amendamentele raportorului care subliniază importanța instrumentului pentru dezvoltare, amendamentul 3 și 7 care merg în acest sens. Aceasta reprezintă o ocazie foarte bună pentru noi pentru a acorda atenție durabilității și lanțului global de valori. Pentru că consider că aceasta ne va arăta în mod clar uh, felul în care comerțul își poate aduce contribuția pentru dezvoltarea durabilă. Și aș reaminti Comisiei și mai mult nevoia de a avea o abordare a diligenței necesare la nivel orizontal, transver, transversal. La amendamentul 3 se menționează și uh, procesul de la Kimberley și uh, problema mineralelor din zone de conflict și pot să spun că în ceea ce privește um, masa lemnoasă și uh, acordul la care s-a ajuns, acesta a avut un rol foarte pozitiv la nivelul lanțului de valori globale. Deci, cred că este un proiect foarte bun. Bineînțeles, voi propune și câteva amendamente în sensul celor menționate. Mulțumesc foarte mult și acum am să spun din partea grupului SD care este poziția grupului din partea Imrei, care din păcate nu poate fi aici. Salutăm raportul doamnei Scache și dorește să facă și câteva comentarii suplimentare pe marginea acestuia. SID-ul susține fuzionarea mai multor instrumente de politică externă și, în special, includerea aici a Fondului European de Dezvoltare, ceea ce a fost o cerere din partea Parlamentului de mult timp și din partea grupului SID. Bugetul de 89,2 miliarde de euro ar trebui să asigure o mai bună coordonare între politicile comerciale și de dezvoltare ale UE în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. O altă prioritate pentru grupul SD este susținerea sistemului multilateral de la OMC. Și aici câteva elemente suplimentare sunt necesare pentru instrumentele de finanțare, pentru a susține organizația OMC, pentru a asigura o implementare de succes a acordului în ceea ce privește facilitarea comercială și, de asemenea, pentru a avea o mai bună coordonare între OMC și alte organizații internaționale care sunt responsabile de atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi, de exemplu, uh, entitățile de la Națiunile Unite pentru clima sau pentru femei. Pe de altă parte, e nevoie de principiul guvernanței, al transparenței și al responsabilității. Și în acest sens, salutăm menționarea de către raportor a nevoii de a menționa rolul Parlamentului în, pe ansamblul procesului bugetar. Salutăm și referința la Uh, nevoia de implementare concretă a instrumentului Aid for Trade, de asemenea uh, regulamentul pentru minerale din zone de conflict și regulamentul împotriva torturii, procesul de la Kimberley, pactul de durabilitate și regulamentul GSP. De asemenea, Alte referințe care ar trebui să fie explicite, nevoia de a avea o evaluare ex ante și ex post pentru acordurile comerciale, în special în ceea ce privește uh, dimensiunea de gen, nevoia ca capitolele de uh, comerț pentru dezvoltare să fie explicite și să se ofere mai multe responsabilități organizațiilor din societatea civilă, nevoia de a susține IMM-urile pentru că acestea să profite pe deplin de oportunitățile oferite de aceste acorduri și importanța de a asigura asistența financiară și tehnică necesară pentru partenerii noștri comerciali, astfel încât să se asigure standardele noastre. Irma așteaptă uh, să aibă o cooperare foarte bună și în continuare cu raportorul. Nu mai sunt alte cereri de luare de cuvânt, așa că voi da cuvântul comisiei și a reprezentantului SAE din partea comisiei, domnul Bernard Zametreio de la DGFCO. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Comisia salută amendamentele propuse de doamna Shakem. În special cele care fac referință la instrumentele comerciale. Comerțul, oricum, este unul marcant în acest instrument, care ține cont de principiile noastre fundamentale, Comerțul este inclus și în regulament la articolul 3.5 din tratat, unde comerțul este unul dintre obiectivele noastre și el este inclus ca un obiectiv principal în regulament, așa cum se reflectă și în Agenda 2030 și în Consensul European. Promovarea comerțului este de fapt unul dintre principalele obiective ale cooperării internaționale și a dezvoltării. Și noi, ca și dumneavoastră, considerăm că este un mecanism important pentru a rezolva probleme cum ar fi imigrația sau pentru a crește ocuparea. Comentariile pe care le-ați făcut, doamna raportor, referitoare la guvernanță, noi uh, lucrăm pentru a avea un rol sporit al Parlamentului și e adevărat că s-a lucrat la comisiile AFED și DEVE și considerăm că Parlamentul trebuie să fie implicat pentru a monitoriza și a oferi îndrumare politică în felul în care se implementează acest instrument. Un instrument care ține în special de dezvoltare, de cooperarea pentru dezvoltare și obiectivele de dezvoltare. 92% din uh, suma disponibilă pentru instrument este alocată obiectivelor de dezvoltare, deci aceasta este componenta cea mai importantă a instrumentului. Și acum uh, comentarii legate de flexibilitate versus previzibilitate. Și pot să vă spun că aici s-a inclus și EDF-ul în buget, un lucru care a fost cerut de mult timp de către Parlament și am propus și o sumă de fonduri nealocate, care nu ajung uh, la 20%, ci doar în jur de 11%, și înțelegem și nevoia de a, a monitoriza aceste surse nealocate. Pentru EDF, astăzi avem în jur de 20% și n-am fi reușit să facem față schimbărilor uh, în acțiunea externă, așa cum s-a întâmplat cu Ebola sau cu criza migrației, dacă n-am fi avut aceste fonduri. La IFSD, față de uh, fondul actual, noul regulament include toate elementele care există astăzi și cele care țin de regulamentul financiar. Deci, uh, din punctul de vedere al IFSD, noi aplicăm obiectivele regulamentului financiar pentru fondul IFSD+. Așteptăm să vedem și amendamentele și avizul final și considerăm că putem construi un instrument care să ne permită o viziune de ansamblu asupra acțiunii externe printr-un singur instrument. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zerbligonde din partea SEAE. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor! Și Serviciul de Acțiune Externă este mulțumit cu raportul și amendamentele propuse de comisia dumneavoastră, pentru că acestea reflectă principiile și nevoia de a avea un instrument de cooperare externă care să fie cât mai extins, să acopere toate obiectivele de dezvoltare, de dezvoltare durabilă, incluzând aici și domenii relevante pentru comerț, așa cum menționa colegul meu de la Comisie. De aceea salutăm referința la uh, politici de susținere comercială, diplomație economică, creștere economică durabilă și inclusivă și așa mai departe. Salutăm în special nevoia de a susține și promova multilateralismul, o caracteristică extrem de importantă astăzi. Deci, pe ansamblu, cred că putem susține acest uh, proces așa cum a fost propus la comisia dumneavoastră, în ceea ce privește guvernanța acestui instrument. Și noi suntem pentru o asigurare a unui proces de informație continuă uh, legat de implementarea instrumentului, să avem un schimb de opinii constant cu comisiile competente și cred că o bună practică a acestei comisii, aceea de a avea un grup de monitorizare, ar putea fi o sursă de inspirație foarte bună și pentru noi, pentru a ne asigura o cooperare zilnică și rolul de monitorizare al Parlamentului să fie asigurat. Sunt de acord și cu câteva dintre comentariile pe care le-ați făcut aici. De exemplu, doamna Hautala s-a referit la importanța de a asigura transparența lanțului de aprovizionare pentru a susține acordurile comerciale, de asemenea transparența, responsabilitatea în ceea ce privește uh, mediul de afaceri și drepturile omului, toate acestea stabilesc niște standarde din punctul de vedere al mediului, a drepturilor omului, toate acestea sunt extrem de importante pentru a susține investițiile și au legătură, bineînțeles, și cu acordurile comerciale. Așteptăm, deci, finalizarea acestui proces și avizul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Scache! Mulțumesc foarte mult! Cred că putem avea un, un aviz uh, susținut pe larg de această comisie și mă bucur că s-au făcut comentarii pe tema guvernanței și sunt concordante cu cele ale comisiei. Cred că este esențial să cunoaștem mult mai bine această problema guvernanței mai în detaliu și de altfel mă uimește faptul că nu ni s-au dat detalii despre rolul Parlamentului până acum și cred că trebuie să știm întâi mai multe despre guvernanță înainte de a evalua instrumentul în sine și înainte de a vedea care sunt prioritățile acestei comisii, cred că trebuie să cunoaștem foarte bine acest punct esențial și anume buna guvernanță și rolul UE atunci când e vorba de buget. Și mă bucur că există un consens din acest punct de vedere între grupurile politice și sper să se reflecte acest lucru și în detaliile care au fost menționate astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumesc! 27 noiembrie la orele 18. Acesta este termenul pentru amendamente. Mulțumesc și acum trecem la punctul 10. Raportul de la forumul parlamentar G20 la Buenos Aires Domnul Winkler a condus delegația noastră, vă rog. Very much colleagues, indeed a delegation. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, o delegație de nouă membri s-a deplasat la Buenos Aires pentru forumul parlamentar G20. Au participat uh, europarlamentari în partea majorității grupurilor parlamentare și am fost uh, însoțiți și de patru dintre consilierii grupurilor noastre la această delegație. În general, evaluarea este una pozitivă, a fost uh, clar o delegație de succes, dar și foarte complicată din punct de vedere logistic. Am participat la primul forum parlamentar în contextul G20. A fost într-adevăr primul pentru că toate celelalte evenimente care au inclus deputați fuseseră organizate mai de mult la un nivel diferit. Și nici nu s-au bucurat de o atât de bună reprezentare a parlamentarilor din G20 și Uniunea Europeană. David McAllister și eu am participat la o dezbatere cu privire la guvernanța eficientă și combaterea corupției. Uh, Președintele AFET, domnul McAllister, a prezidat această dezbatere, a fost reprezentată și INTA prin mine. Am avut o dezbatere, deci, la nivel bilateral, dar am dezbătut și afaceri regionale cu reprezentanții ai parlamentelor și ai guvernelor naționale. Am avut și întâlniri cu reprezentanții societății civile în timpul, dar și după forumul parlamentar G20. A fost un moment crucial cel al vizitei noastre pentru relațiile UE-Mercosur și pentru negocierile unui acord de asociere. Membrii au transmis un mesaj puternic, un mesaj de sprijin pentru finalizarea acestor negocieri cât mai repede cu putință. Însă, după părerea noastră, înainte de alegerile parlamentare. Ne-am deplasat acolo la scurt timp după alegerile prezidențiale din Brazilia, iar acest lucru deja are un impact asupra tendințelor și asupra posibilităților deschise la nivelul negocierilor UE-Mercosur. Ne-am uh, întâlnit uh, cu uh, diferite grupuri uh, din Congresul Argentinian, din uh, ambele camere, și am observat un interes foarte crescut pentru acest subiect. Poate că o problemă e faptul că nu ne-am întâlnit cu uh, domnul Mauricio Macri, președintele Argentinei. Acest lucru nu a fost posibil și două mm, dintre întâlniri nu au beneficiat de reprezentare la nivel înalt. Nu am avut reprezentanți ai ministerelor, ci viceministri. Cred că secretariatul nostru ar trebui să se ocupe în primul rând de consolidarea dimensiunii parlamentare a G20, care se bazează pe semnalul foarte bun transmis de ceea ce s-a întâmplat în acesta la Buenos Aires, deci nu trebuie să scădem nivelul pentru următoarele întâlniri G20 și al doilea aspect, monitorizarea negocierilor UE-Mercosur, care sunt extrem de importante pentru Uniunea Europeană. Câteva concluzii, dacă îmi permiteți, pentru că cred că am suficient timp la dispoziție. În primul rând, crearea forumului parlamentar G20. Cred că am fost foarte clari când am salutat uh, această nouă entitate, dar și colegii noștri parlamentari din celelalte țări G20 au salutat acest forum pentru că crește legitimitatea democratică a procesului G20. Până acum am avut acest summit al liderilor, iar acum avem acest forum parlamentar pe care ar trebui să îl păstrăm. În ceea ce privește țara care ne-a găstuit, Argentina, cred că toți membrii delegației ei au putut uh, vedea că Argentina s-a deschis foarte mult după zeci de ani de izolaționism și protecționism. Aceștia sunt angajați în cooperarea internațională și comerțul liber și multilateral. Desigur, aceste dezvoltări trebuie să continue pentru că e nevoie ca Argentina să încerce să-și implice mai mult societatea civilă și diferitele grupuri ale societății civile în tot acest proces de reformă. În ceea ce privește negocierile UE-Mercosur, desigur am transmis un mesaj foarte puternic de sprijin și am primit uh, un mesaj de deschidere, dar toată lumea știe că partea problematică este Brazilia și noul președinte din Brazilia. Nimeni nu știe care va fi situația în această țară. După cum bine știm, uh, lucrurile nu sunt simple și uh, relațiile din, regionale dintre membrii Mercosur nu sunt nici ele simple deloc. Ne-am întâlnit cu parlamentari din foarte multe țări, așa că am folosit această oportunitate pentru a sprijini și pentru a promova propunerile Uniunii Europene cu privire la reforma OMC. Cred că această nevoie de reformă a OMC este recunoscută la nivel universal, însă, în continuare trebuie să avem discuții pe marginea conținutului acestei reforme. Și acum voi încheia cu cooperarea cu agențiile Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene. Am avut o cooperare foarte bună cu acestea, ne-au sprijinit foarte mult uh, pentru delegația noastră către Buenos Aires și, de asemenea, am beneficiat și de ajutorul Comisiei și ajutorul SEAM, pentru că am primit din partea acestora briefinguri înainte de această delegație, am primit un briefing înscris din partea Serviciului de Acțiune Externă și îmi pare rău că trebuie să închei pe o notă mai puțin pozitivă. Ni s-a cerut uh, um, Inta, de fapt, a cerut un briefing scris de la DigiTrade, pe care nu l-am primit și încă nu știu de ce. Dar, în linii mari, delegația a fost una de succes și cred că am reușit să transmitem un mesaj de unitate și de solidaritate între diferitele grupuri politice uh, ne-am exprimat la unison când am transmis mesajul Uniunii Europene și uh, valorile noastre comune, dar și interesele noastre pentru viitor. Deci, cred că am reușit um, să ne lăsăm amprenta la acest eveniment uh, uh, din um, Buenos Aires, inclusiv la nivel mediatic și audiovizual. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Sunt observații sau um, întrebări, domnule Scholz? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Iuliu, pentru această prezentare foarte interesantă și foarte detaliată. Poate că mie mi-a scăpat, dar vreau să știu dacă forumul privind oțelul a jucat uh, un rol uh, important în continuare în această rundă G20, pentru că sub președinția chineză s-a creat un forum privind oțelul și președinția germană a continuat uh, lucrările în acest sens. Și când ni s-a cerut o soluție, S-a spus că forumul G20 pentru oțel este un instrument foarte important care trebuie folosit în continuare și vreau să știu dacă acesta a jucat un rol la această rundă G20. Ați vorbit despre, forum, despre reforma OMC și despre discuțiile în desfășurare. Reprezentanții din partea țărilor mai dezvoltate au manifestat uh, o mai mare conștientizare a nevoii acestei reforme și a nevoii de a face o legătură între această reformă, uh, comerț și durabilitate? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iuliu, din partea mea și am și o observație, noi uh, Am fost uh, reprezentați la acest forum parlamentar G20. Am o întrebare vis-a-vis -vis de Statele Unite. Cum s-a desfășurat cooperarea între diferitele țări? Mulțumesc foarte mult. În primul rând, domnule președinte, trebuie să vă spun că la forumul parlamentar G20 nu au participat membrii ai Congresului American, deci Statele Unite nu au fost reprezentate. Așa că nu pot să vă răspund la întrebare. Trebuie să vă spun însă că am discutat foarte mult despre Statele Unite, acest lucru este foarte clar, dar e cu totul altă poveste. Am discutat um, foarte mult și uh, în timpul um, panelurilor um, organizate cu diferiți vorbitori. Și de asemenea, după prezentările vorbitorilor, um, au avut loc tot felul de dezbateri în care s-a discutat și despre poziția Statelor Unite și despre diferitele hotărâri în materie de taxe vamale pe care le-a luat președintele Statelor Unite. De asemenea, am discutat despre lipsa de încredere a administrației americane în OMC. Și aproape toată lumea prezentă, cel puțin cei care s-au exprimat în cadrul acestor dezbateri, au manifestat sprijin pentru OMC pe viitor, recunoscând în același timp nevoia de reformă a acestei instituții. Nu am discutat um, însă nimic uh, din conținutul propunerilor Uniunii Europene. Nu aveam suficiente cunoștințe mm, tehnice pentru a discuta la nivel tehnic aceste propuneri cu partenerii noștri, dar, într-adevăr, s-a discutat despre absența Statelor Unite. În ceea ce privește forumul pentru oțel, cred că răspunsul este mai mult sau mai puțin asemănător. Probabil că în G20 și întâlnirea șefilor de stat de la G20 de pe 1 decembrie va avea și o componentă pentru oțel. În uh, panelul uh, la care am făcut și eu parte, a, avut, a fost prezent uh, și un reprezentant al Coreei care mm, a discutat despre chestiunea supracapacității în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, Helmut, da, cred că a fost subiectul cel mai vehiculat. În toate panelurile, toți experții au discutat despre dezvoltarea durabilă, despre Agenda 2030 și despre nevoia de a include toate aceste elemente cu privire la comerțul durabil în toate politicile noastre comerciale. Și mai trebuie să vă spun un lucru. câțiva dintre analiști, nu neapărat delegații prezenți, ci analiștii, au manifestat uh, un scepticism cu privire la dimensiunea parlamentară. Ne-au spus că nu avem rezultate concrete, ci că doar uh, discutăm, pentru că până la urmă guvernele sunt cele care trebuie să ia decizii. Dar mulți dintre participanți au combătut acest punct de vedere, pentru că este foarte important să ne întâlnim și să dezbatem. Și um, în ceea ce privește absența delegației americane, uh, au avut loc uh, alegerile uh, în America și probabil că de aceea nu a participat nicio delegație americană la forumul parlamentar G20. Mulțumesc foarte mult! Cu asta cred că putem uh, încheia discuțiile de la punctul 10 de până de zi și trecem la punctul 11, o runda rundă de voturi. Oui, merci, monsieur. Domnule Hansen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să semnalez uh, un punct. M-a informat secretariatul Comisiei INTA că ați trimis o scrisoare către prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, în numele președintelui președintelui INTA, în capacitatea dumneavoastră de președinte al INTA. Și eu trebuie să vă spun că această scrisoare m-a surprins, pentru că eu, în calitate de raportor din umbră, nu am fost consultat în, cu privire la această scrisoare. Am vorbit și cu alți raportori din umbră, mi-au spus că nici ei nu au fost consultați, că nu s-a luat nicio decizie comună la nivelul Comisiei INTA și mă întreb cine v-a dat mandat pentru a trimite această scrisoare. Mai mult de atât, mi se pare destul de ciudat că această scrisoare i-a fost adresată direct premierului japonez, pentru că, în mod normal, se trimite această scrisoare prin intermediul misiunii japoneze de la Bruxelles. Mai mult de atât, în această scrisoare, vorbeați uh, la persoana întâi plural și mă întreb în numele cui vă exprimați din Comisia INTA, pentru că mie nu mi se pare că această scrisoare reflectă opinia tuturor membrilor. Spuneați că vreți mai multe detalii cu privire la capitolul uh, TSD înainte de votul în plenară cu privire la acest acord. Așa că întrebarea mea este următoarea. Care este strategia dumneavoastră vis-a-vis -vis de această solicitare? A avut loc o întâlnire între delegația niponă și delegația Uniunii Europene și la Strasburg, raportorul din partea grupului SND ne-a spus că uh, am fost informat cu privire uh, la întâlnirile care au avut loc, deci poate că ar fi bine să vă consultați și dumneavoastră cu raportorii pe toate aceste subiecte. Ce voiam eu să spun este de fapt că m-a surprins foarte mult această scrisoare și încă am dubii cu privire la valoarea sa adăugată. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Într-adevăr, am adoptat o rezoluție paralelă cu... Um, documente pe care le-am votat uh, în comisie aici și eu am considerat că ar trebui să le dau uh, un semnal uh, celor din Japonia și anume că pentru a avea o majoritate în cadrul acestei comisii avem nevoie de mai multe informații. Am discutat cu coordonatorii și am considerat uh, și, am, într-adevăr, am luat notă de ce spuneați dumneavoastră că e nevoie să ne consultăm înainte de a trimite o astfel de scrisoare pe viitor. Acum trecem la voturi. Sper că toată lumea are cartela de vot electronic uh, asupra sa. Votul este deschis. Not working? So, everybody has voted? Toată lumea a votat, votul este închis. Totul este în ordine. Dacă a fost un vot, eu vreau să votez pentru. Dar eu, eu, eu n-am votat încă, mă uitam numai la Câtă lume a votat? A fost un vot de test, de fapt. Bun. Acum zice la primul vot adevărat. E vorba de raportul blockchain al doamnei McClarkin și primul amendament este compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru,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 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 63. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cea de doua parte. De la 73, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar ar fi bine să verificăm. Verificăm la 95. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 9 pe, devine caduc, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 11 pentru, împotriva, abținerii Se adoptă 12 pentru, împotriva, abținerii Se adoptă 13 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 14 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 16 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1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 Și apoi votul final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Și adoptat cu o vastă majoritate. Felicitări, domnule McClarkin. So, next point. Punctul următor, punctul 12. Modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului. Am discutat în repetate rânduri în ultima perioadă această problemă. Ten, twelve, 12. Yeah. Wrong list or wrong number. there was a change of agenda. That's okay, why, so yeah. to be clear, it's item. E vorba de punctul 12 de pe ordinea de zi. Raportul e redactat de domnul Rubic și de mine. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și în plus, la compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și suplimentar la 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri,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 pentru că nu este acoperit de compromisul 31. Deci, uh, aici însă nu există compatibilitate cu compromisul. Ce spuneți, domnule Rubiș? Există aici compatibilitate? Da, e generos. Deci, vom supune la vot și aliniatul 4 de la DV. Aliniatul pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Votul final pe marginea rezoluției astfel amendată s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate și acum putem să trecem la reformarea OMC. Punctul următor, punctul 13, accesul Samoa la parteneriatul interim. Aici, domnule președinte, spune doamna Hautala, aș dori să uh, ofer unele explicații. Cât timp Samoa este pe lista Uniunii Europene privind jurisdicțiile non-cooperative. Eu am propus aici o suspendare. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se respinge și Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate. Punctul 14. Raportul anual privind activitățile BI. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm compromisul 2, s-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Compromisul 3 s-a deschis votul și s-a închis votul și se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 caduc. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 23, s-a deschis votul. și s-a închis votul și se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 24, s-a deschis votul. 24. S-a închis votul și se respinge compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, cred că se respinge, dar verificăm. Și s-a închis votul și se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 32 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Nu chiar toată lumea pentru, dar oricum se adoptă. 35 și 36 și 37 identice pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost concludent, nu a votat toată lumea, s-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă în mod evident acum 39 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă 40 pentru împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm. S-a închis votul se respinge. Și acum votul final. S-a deschis votul. Și s-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc foarte mult raportorului. Încheiem aici sesiunea de voturi și trecem la punctul 15. Dacă cineva dorește să părăsească sala, este rugat să o facă în liniște. Punctul 15. Activitățile grupului de monitorizare am avut în legătură cu GSP-ul un grup de monitorizare și dau cuvântul lui Christoph Jenner, dar vă rog să păstrați liniștea. Mulțumesc foarte mult doresc să vă informez că pe 16 octombrie am avut uh, un grup de monitorizare pentru CSP și ne-am concentrat pe două subiecte, posibilă suspendării relațiilor cu Myanmar și Cambodgia și uh, după aceea o revizuire la jumătate de perioadă. Comisia ne-a informat în legătură cu delegația de, plasată de urgență la Myanmar și cu informațiile din uh, jurnalul oficial. Noi, până la urmă, am uh, decis să nu suspend, am avut opțiunile de a nu suspenda uh, relațiile preferențiale de Uh, a le uh, suspenda uh, doar parțial. Dar trebuie să ne gândim care este până la urmă obiectivul general al CSP și până la urmă ne gândim la problemele de sărăcie și de atingerea unor obiective de dezvoltare durabilă. Noi știm că situația este foarte gravă și foarte serioasă în Myanmar și Cambodgia, dar Există și unele obiective importante legate de ocuparea forței de muncă feminine, de situația din fabricile în care lucrează femei. După aceea, Comisia ne-a informat și despre evaluarea la jumătate de perioadă a schemei și uh, spunea că datele folosite în studiu nu uh, conținea date pentru întreaga perioadă de patru ani pe care trebuia să o avem în vedere. Mulțumesc foarte mult. Există nelămuriri legate de GSP? Nu. Atunci, următorul grup de monitorizare, grupul în relația cu Statele Unite, Canada și Mexicul și am discutat, bineînțeles, NAFTA 2.0 și în mod special, în noua formulă NAFTA există unele prevederi care, din punctul nostru de vedere, nu corespund regulilor OMC eh, privind cei 75% eh, pentru produse și 40% eh, trebuie să fie produse în țări în care uh, Există un uh, PIB uh, de 16 uh, la sută. Am discutat prevederile acestui acord și am transmis un mesaj clar Comisiei că ne dorim o imagine mai clară în legătură cu impactul impactul asupra uh, manufacturilor europene. și sperăm să primim acest studiu. Acesta a fost grupul de monitorizare pentru relațiile cu Statele Unite, Canada și Mexicul. Domnul Pabrix, care este raportorul nostru pentru relația cu Canada, a părăsit Parlamentul European și încă nu a fost numit un înlocuitor. Cred că și grupul PPE trebuie să ne, se gândească și să ne facă o propunere. Bun. Dacă nu există întrebări, trecem la delegația ad hoc pentru Africa de Sud, care, din care a făcut parte Maritie Scache. Mulțumesc, domnule președinte. Delegația s-a derulat în perioada 29-31 octombrie pentru toți cei care uh, cunosc evoluțiile din continentul african și în acest Știți că există o tranziție după guvernarea Zuma și uh, actualul președinte uh, s-a deplasat la Strasburg săptămâna trecută și ne-a uh, împărtășit uh, proiectele domniei sale. Trebuia să înțelegem mai mult despre tranzițiile care se produc în Africa de Sud și despre problemele specifice. Am avut o foarte bună întâlnire cu ministrul Bordan, care ne-a explicat uh, ce își propune guvernul în lupta împotriva corupției și problemele uh, legate de reformarea um, întreprinderilor din Africa de Sud. Am avut întâlniri și cu femei uh, care uh, desfășoară activități antreprenoriale și am avut discuții foarte bune în domeniul uh, agriculturii și despre tensiunile care există încă între Uniunea Europeană și Africa de Sud, dar sperăm să existe soluții. Am avut ocazia să vizităm și o mină uh, de uh, platină și văzut cum se lucrează în aceste mine și am aflat uh, informații despre uh, viața comunităților locale, pentru că ne-am întâlnit cu reprezentanții comunităților locale după ce am uh, vizitat această mină. Deci, um, după uh, sfârșitul politicii de apartheid, uh, totuși um, nu uh, au apărut mulți proprietari de terenuri din rândul populației negre. Și S-a încercat o reechilibrare, dar uh, încă pașii sunt insuficienți. Ne-am întrebat ce se poate întreprinde din acest punct de vedere. În uh, timpul călătoriei de la Johannesburg la Cape Town am putut uh, vizita și zone viticole și aici am vorbit și despre modalitatea de a educa copiii um, din uh, comunități foarte diferite și, uh, de asemenea, am uh, discutat despre pregătirea celor care urmează să lucreze în această regiune viticolă prin împărtășirea celor mai bune practici. Deci au fost ocazii de a afla de despre evoluțiile care au loc în clipa de față în Africa de Sud și uh, de altfel și prezența președintelui la Stras, actualului președinte la plenara de la Strasburg uh, poate fi o ocazie pentru a consolida uh, relațiile și eu sper ca și relațiile să depășească um, momentele care au fost mai dificile în beneficiul ambelor părți, dar și a populației din această țară parteneră. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, um, situația este complicată, având în vedere transformările din această regiune. Au existat, uh, din acest punct de vedere, fluctuații. Domnul uh, Rubiș. și eu doresc să mulțumesc șefei uh, delegației noastre, doamna Șache, pentru că am avut ocazia să vedem care sunt problemele din Africa de Sud și care sunt șansele uh, de dezvoltare a acestei țări, mai ales în întreprinderea agricolă pe care am vizitat-o. Am înțeles că exportul poate să fie de uh, calitate și că grupurile de populație pot să conlucreze, să se găsească noi forme. De conlucrare am fost impresionat de școala profesională uh, din această regiune agricolă și asta uh, dovedește că până la urmă și uh, reformele în domeniul agricol și în ce privește proprietatea asupra terenurilor uh, pot să ducă la o mai mare uh, productivitate. Statul este în clipa de față marele proprietar de terenuri agricole. Dacă va reuși să împartă um, aceste terenuri în mâinile unor proprietari individuali, poate că lucrurile uh, vor putea să fie uh, pe calea cea bună. În uh, mina pe care am vizitat-o nu era vorba doar de exploatarea de platină, ci și de cobalt, care este foarte important pentru fabricarea de uh, baterii și uh, se pare că producția a putut să se tripleze și este vorba de uh, o materie primă foarte importantă. Ne-am întrebat și cum poate fi recuperat cobaltul nu uh, există în clipa de față uh, posibilitatea de reciclare a bateriilor uh, cu cobalt. Trebuie să ne gândim din acest punct de vedere la problemele unei economii circulare. Și a fost foarte interesant, am avut multe de învățat, a fost o delegație foarte binevenită. Mulțumesc, domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc lui Maritie pentru modul în care a condus această delegație chiar dacă nu toate gazdele noastre au fost uh, foarte uh, la zi cu pregătirea întâlnirilor dar tocmai uh, vizita în mină a fost foarte interesantă și discuția pe care am avut-o după aceea cu reprezentanții comunității respective, pentru că vreau să știm care este câștigul acestei uh, industrii extractive pentru uh, populația din regiune, pentru că acolo lucrează și albi și negri și a fost uh, uh, una din cele mai mari întreprinderi de exploatare a platinei din lume. Și uh, am avut uh, uh, și informații din partea unor cercetători de la Viena în legătură cu modul în care se derulează aici uh, exploatarea resurselor naturale sub motoul business as usual. Noi ne doream, de fapt, să uh, ne gândim și la uh, utilitatea acestei materii prime pentru producția de uh, baterii pentru uh, autovehicule. Uh, potențialul din acest punct de vedere de dezvoltare pentru că Africa de Sud este uriaș. Am avut și discuții uh, foarte foarte um, controversate, subiecte controversate. Deci, practic, dispute și uh, ne-am dorit să ajungem la concluzii legate de o posibilă echilibrare a dezvoltării uh, comunităților, pentru că există în clipa de față încă mari comunități rurale care uh, încă mai resimt efectele politicii de apartheid. Deci, Uh, am uh, avut și întâlniri cu fermieri albi care spuneau că uh, negrii care lucrează nu sunt în stare să contribuie la o creștere a productivității. Și ne-am întâlnit și cu șefa facultății de drept din orașul vizitat pentru că um, existau um, aici proiecte de uh, reformă agrară, inclusiv uh, un primar cu care ne-am întâlnit ne-a expus din acest punct de vedere proiectul său. Au devenit evident că ar fi important să nu avem contacte cu Africa de Sud doar la câțiva ani odată, ci să încercăm să menținem uh, permanent acest dialog. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Chairman. Domnul Campbell, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru această călătorie atât de interesantă. Primul lucru care m-a impresionat uh, este producția auto în Africa de Sud. Și, de altfel, exporturile sunt uh, în masă față de Regatul Unit, care este a doua piață pentru Africa de Sud. Și aceasta a fost o adevărată surpriză pentru noi și noi reprezentăm o piață um, extinsă pentru exportatori. În al doilea rând, și aceasta este uh, o lecție globală uh, pe care am uh, învățat-o, este cât reprezintă statul sau ce reprezintă statul. Președintele, da, motivul pentru exporturi este că Africa de Sud și Regatul Unit uh, erau pe partea bună, pe partea albă, ca să zic așa. Da. Deci spuneam că e vorba de prezența statului și o pătrime din uh, economia sud-africană a fost uh, uh practic uh, uh, folosită de fostul președinte și un sfert din economia lor, ceea ce a creat daune profunde la nivel economic și a creat probleme economice majore, de pe urma cărora trebuie să se recupereze acum. Și un al treilea comentariu împotriva reformei agricole, domnul Scholz s-a referit la ea, este o problemă foarte gravă și uh, aici uh, posibilitatea ar fi ca Africa de Sud să devină un fel de Zimbabwe al doilea, ceea ce ar fi un dezastru. Și cred că președintele uh, a acționat cu inteligență în acest sens, uh, pentru că există multe interese pentru această reformă, dar dânsul și-a dat seama care este miza politică și a, a uh, ținut cont, bineînțeles, și de presiunile politice, dar a acționat cu inteligență pentru a păstra investițiile străine, pentru a nu le îndepărta. Practic, multe familii părăsesc acum Africa de Sud, deci se pune sub semnul întrebării însuși viitorul acestei țări, dar oricum potențialul este foarte mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste comentarii din partea delegației și mulțumesc încă o dată doamnei Scache pentru că a condus delegația. Vom urmări îndeaproape ce se întâmplă în Africa de Sud, bineînțeles. Uh, Avem și oarecare problemă pentru că comisia nu a venit pentru următorul punct. Peste 5 minute se pare că va ajunge. Ok. Three minutes. Foarte bine, facem o pauză de 3 minute.

Ok, so, dear colleagues. Dragi colegi, trecem la punctul 17. E vorba de Alianța UE-Africa pentru locuri de muncă și investiții durabile. În ultimul discurs asupra stării Uniunii a președintele Juncker, domnul Juncker a anunțat această nouă perspectivă pentru a fuziona acordurile de parteneriat într-un acord pan-african care să fie armonizat cu un acord de liber schimb la nivel continental. A fost o propunere neașteptată și nu se înțelegea prea bine ce însemna ea, mai ales uh, pentru ceea ce discutăm noi aici și cum se poate pune în practică. Avem această abordare regională în cadrul LIPA și nivelul comerțului între Uniunea Europeană și Africa este mai mare decât cel la nivel intraafrican. Deci ne întrebăm dacă o astfel de propunere este într-adevăr utilă și de susținut. Însă, acum așteptăm să auzim mai multe detalii din partea doamnei Eria Ascola, care este șef de unitate pentru acordurile de parteneriat economic cu Africa. Vă rog, vă dau cuvântul. Șase minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană susține, într-adevăr, înființarea unei zone de liber schimb la nivelul continentului african, atât din punct de vedere politic cât și financiar și prin politica sa comercială. În discursul său de pe 12 septembrie despre starea Uniunii, domnul Juncker a propus o alianță pentru uh, investiții și joburi durabile incluzând aici mai multe idei pentru a promova investițiile, dialogul și comerțul în Africa. Și un instrument util pentru o astfel de alianță este reprezentat de planul de investiții externe și acordurile UE-Africa pentru comerț. Dacă vedem comunicarea pe Africa, se vede cu claritate că regimurile comerciale cu UE, și citez, ar trebui să fie exploatate la maxim ca niște blocuri esențiale în beneficiul unei zone de liber schimb la nivelul continentului african care este acum în construcție. Am încheiat citatul. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că ar trebui să ne centrăm mai bine pe implementarea acordurilor de parteneriat economic în Africa subsahariană, să ne centrăm pe pregătirea extinderii IPA către alte țări și alte teme care sunt acum acoperite decât cele acum acoperite și o intensificare a dialogului cu nordul Africii în ceea ce privește acordurile de liber schimb, în special cu Tunisia și eventual cu Marocul pe viitor. Susținem în continuare și alte acțiuni în cadrul acestei alianțe. Noi nu suntem neapărat uh, lideri la nivelul DigiTrade, dar pot face totuși referință la aceste aspecte. Există o asistență tehnică și financiară pentru o zonă de liber schimb la nivelul continentului african, gestionată de DigiDevco și există și uh, un pact pentru uh, Uh, locuri de muncă în Africa subsahariană și aici dorim să ne asociem și noi pe partea DigiTrade și avem o relație foarte strânsă de altfel pentru că e vorba de documente care permit partenerilor africani să aprofundeze lanțul de valori regional și internațional Există un dialog și o cooperare cu partenerii africani în ceea ce privește investițiile pentru climă și acesta va fi promovat și în domeniul agriculturii s-a întâmplat prin uh, grupul de lucru uh, ființat de comisarul Hogan pentru Africa rurală. Toate acestea au creat stimulente de care era nevoie pentru a atrage investiții în țările și regiunile africane și, prin urmare, reprezintă o parte importantă în al treilea pilon al planului de investiții care a fost prezentat pentru partenerii africani. Comerțul ar trebui să fie integrat și mai mult la nivelul dialogului public-privat și în uh, cadrul platformei Business for Africa, în care cooperează guvernele și sectorul privat. Un ultim comentariu. Am uh, întărit și promisiunea de a avea uh, un ajutor pentru dezvoltare mai puternic și mai bine țintit pentru a facilita uh, toate măsurile de reglementare, standardele de produse și așa mai departe și aici lucrăm cu colegii noștri de la Dezvoltare pentru Cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maria Arena! Mulțumesc, domnule președinte. Ca și dumneavoastră am fost destul de surprinsă de declarația domnului Juncker în discursul despre starea Uniunii și aveam mai multe întrebări de adresat Comisiei în legătură cu această nouă strategie a Comisiei față de continentul african. Zona intercontinentală de liber schimb, e adevărat că a fost întotdeauna susținută de Europa, pentru că e esențial să se dezvolte schimburile la nivel intern în Africa, pe continentul african. Cu toate acestea, ni se pare foarte ciudat să centrăm toate eforturile pe această zonă intracontinentală, pentru că în ultimii ani am avut deja probleme cu promovarea regiunilor interne din Africa am eșuat în acordurile de parteneriat economic pentru că acolo se abordau grupurile de țări și singurul parteneriat economic care a reușit din punct de vedere al uh, dezvoltării regionale a fost cel cu uh, SEDEC-ul, iar restul, Africa de Est și acordul de parteneriat pentru Africa de Vest, uh, și un acord de parteneriat economic pentru Africa Centrală, care în ziua de astăzi, de fapt, nici nu mai există, toate acestea au rămas într-un punct mort. Deci dacă reîncepem un nou parteneriat global cu 54 de țări africane, atât timp cât strategia pe care am avut-o până acum a eșuat total pe abordări la nivel mai regional, deci mai ușor de gestionat din punctul meu de vedere, mi se pare o propunere ciudată, cel puțin, și aș fi vrut să uh, întreb Comisia Europeană, în special DigiTrade, să văd care sunt mijloacele de care dispune pentru a lucra la acest nou proiect politic prezentat de domnul Juncker. O a doua întrebare. Ce fel de conflicte ar putea apărea între negocierea post-Cotonou, care ar putea defini relația între UE Africa, Caraibe și Pacific. Deci nu e vorba aici doar de relația cu Africa, ci și dincolo, țările din Pacific și uh, Caraibe. Și dacă nu există un conflict între cele două strategii. Pe de o parte se spune că vom avea un mare acord comercial cu Africa și vom lăsa pe ceilalți deoparte, pentru că nu aceasta este poziția Parlamentului European. De altfel, în acordul post-Cotonou și chiar în cadrul Cotonou avem trei valori esențiale, dezvoltarea, guvernanța și comerțul. Cele trei merg mână în mână și ceea ce a spus uh, sau propunerea domnului Juncker ne face să ne gândim uh, la un fel de strategie de tip chinezesc în ceea ce privește Uh, strategia noastră, adică să ne centrăm doar pe comerț, pe business și să lăsăm deoparte celelalte două elemente absolut esențiale, guvernanța și dezvoltarea. Și de aceea am pun semne de întrebare asupra acestei declarații, care lasă deoparte, mi se pare mie, două elemente absolut esențiale pentru relația între UE, Africa, Caraibe și Pacific. Mulțumesc, doamna Hersh. Mulțumesc, domnule președinte. Ce m-ar interesa să aflu Ce m-ar interesa să aflu din partea Comisiei în diversele state membre în povestea scandalului diesel, dar și am constatat că au fost elaborate strategii naționale, inclusiv uh, pentru Africa și ministrul federal Müller propune un plan Marshall pentru uh, Africa. Oare aceste planuri naționale și aceste demersuri au fost preluate într-o strategie comună a Uniunii Europene? Există din acest punct de vedere un dialog pentru ca aceste demersuri să fie reunite? Yeah, thank you, Chair. Um... Yeah, as you mentioned yourself, uh, it was a bit of a surprise uh, to, to have this initiative, and um, I wonder um, how well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 Helmut Scholz. Thank you, Chair, and I also want to thank the Commission for... Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să mulțumesc și Comisiei pentru informație. Lola Sanchez, care este raportorul din umbră, nu este aici, dar am uh, discutat uh, pe scurt în echipă această chestiune și salutăm propunerea domnului Juncker, încercarea de a crea un nou format al relației noastre cu Africa așa cum s-a arătat în discursul despre starea Uniunii. Însă, așa cum au spus deja colegii mei, noi considerăm că ar trebui să ne centrăm sau acest parteneriat ar trebui să se centreze mai mult pe sinceritate și încredere. E nevoie de o abordare globală. Și așa cum a spus și doamna Maria Arene, Arena, care a întrebat uh, în legătură cu procesul post-Cotonou și cei trei piloni esențiali, am senzația că pilonul guvernanței și cel al dezvoltării uh, nu sunt atât de importante în ceea ce privește țările africane ACP. Ne centrăm doar pe aspectul comercial și dacă vorbim despre comerț, E clar că n-ar trebui să avem acea abordare business as usual. Ar trebui să regândim această abordare, să vedem cum se va face reorientarea țărilor africane pentru a avea o zonă de liber schimb, un fel de uniune vamală de asemenea, care este posibilă în multe țări, în contextul actual, asta pe termen mai lung, dar ce înseamnă și pentru noi pe termen mediu și scurt pentru a ajuta la acest proces. Pentru că această uniune vamală va reduce potențialul de creștere pentru anumite țări africane. Deci trebuie să fim conștienți de această diferențiere existentă între țările africane și asta este responsabilitatea noastră de a-i ajuta în acest proces. O altă întrebare. Cred că investițiile în Africa, și asta am învățat noi din vizita scurtă pe care am făcut-o în Africa de Sud, în uh, industria extractivă, creditele alocate acestor țări, ne întrebăm dacă într-adevăr sunt utile în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Deci, din punctul nostru de vedere, ar trebui să existe și instrumente obligatorii. N-ar trebui să fie doar de natură voluntară. Am văzut că ceea ce facem noi sau americanii, de exemplu, nu a dus la anumite schimbări. Deci, pentru partenerii africani uh, trebuie să se țină cont de aceste obiective de dezvoltare durabilă și ele să fie obligatorii într-un fel. Mulțumesc, domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că salutăm o astfel de mișcare către o zonă de liber schimb și o reducere a barierelor în Africa pentru a ajuta în domeniul investițiilor și a locurilor de muncă însă mă îngrijorează faptul că se trece peste diferențele existente la nivelul continentului african. Și a, e clar că loialitatea noastră față de Africa este importantă. Și la Parlamentul uh, Africii de Sud m-am întâlnit cu președintele său, domnul Motabi, și se vorbește despre o uniune vamală acolo. Eu nu mi-aș dori să văd o altă uniune europeană care să se repete acolo. Cred că trebuie să existe un respect față de democrație, față uh, de ce s-a întâmplat în Nigeria. Pot să spun că asta n-a fost foarte bine văzut în Africa de Sud. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți la o astfel de agendă care să semene foarte mult cu un fel de proiect european de tip UE acolo. Cred că ar crea mult mai multe probleme, dar pe de altă parte dorim să susținem liberul schimb și investițiile crescute în întreaga Africa pentru a reduce și problema migrației într-o oarecare măsură. Însă trebuie să respectăm democrația și limitele sau frontierele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și din partea mea vreau să vă întreb care este statutul concret al acestei zone de liber schimb panafricane. Am avut, cred, acest summit, cred că era în martie, cu un acord general dar detaliile concrete ale acordului nu sunt încă clare. Când sau pe când vom aștepta o astfel de zonă de liber schimb care să includă serviciile și bunurile când să devină ea realitate oare în Africa. Și vreau să vă întreb, pe de altă parte, dacă chiar considerați că o zonă de liber schimb între Ruanda, de exemplu, și Africa de Sud, este o idee atât de bună. Și care este legătura cu IPA? Cineva în Germania spunea că din cauza acestei zone de liber schimb în Africa vom uh, renunța la IPA, nu vom mai negocia astfel de acorduri, pentru că vom avea această zonă de liber schimb. Ce ați răspunde unui astfel de comentariu? Mulțumesc! Thank you for all, all these questions. Uh, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Dați-mi voie să vă spun de la bun început că declarația domnului Juncker trebuie văzută ca o viziune pe termen lung, o perspectivă pe termen lung. Deocamdată nu lansăm negocierile pentru un astfel de acord între continente. Pentru un astfel de acord trebuie să fie îndeplinite în primul rând mai multe condiții, în special de partea africană. Zona de liber schimb continentală ar trebui să fie în primul rând pusă în aplicare, dar mai este cale lungă până acolo. Apoi, procesul de integrare la nivelul regiunilor și el trebuie să continue pentru că regiunile sunt um, diferite ca nivel de avansare unele față de altele. Dialogul trebuie să continue. Regiunile africane consideră că Uniunea Africană ar trebui să coordoneze negocierile, să negocieze numele lor. Deci, deocamdată, nu e vorba de un proiect foarte concret, ci mai degrabă o viziune către care ambele părți încearcă să facă pași și um, EPA este o parte din strategie, nu exclude această posibilitate, pentru că ajută um, la consolidarea comerțului. Aceste acorduri de parteneriat economic um, ajută la cooperarea între regiuni. Și Maria Arena a spus că singura EPA regională în Africa este SADC. Dar mai sunt și alte astfel de parteneriate în estul Africii, de exemplu, care aduc împreună patru țări africane. Nu este numai la nivel regional, este un instrument și la nivel subregional. Acesta poate deveni însă un acord regional și acum discutăm și extinderea acestui acord de la domenii precum servicii și investiții, drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe, în funcție de disponibilitatea și nivelul de pregătire al părții africane. Integrarea continentală africană nu este un proces um, care să fie determinat de Europa. Africa este vectorul acestui proces. Și Actorii africani uh, dețin suveranitatea absolută a acestui proces. Nu, nu, nu noi suntem cei care îl duc mai departe, noi doar îl sprijinim prin prin instrumente precum acordurile de parteneriat economic sau acordurile de liber schimb cu țările africane. Astfel încercăm să ne apropiem de obiectivele noastre. Alianțele au scopul de a aprofunda investițiile economice și de a ajuta la dezvoltarea economică. Dar aceasta este doar o parte din strategie. Nu înseamnă că renunțăm la cooperarea pentru dezvoltare sau la guvernanță vom continua să considerăm și aceste aspecte prioritare în uh, lucrul nostru cu Africa, în um, alte instrumente precum uh, instrumentul pentru consens european, dar și um, obiectivele de dezvoltare durabilă. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, există numeroase provocări uh, pe continentul african, dar și în zona de liber schimb africană. Nu știm când va fi aceasta implementată. Deocamdată se lucrează în vederea ratificării acesteia, înainte de a putea face orice pentru a trece la eventuale aranjamente la nivel continental. Înainte, înainte de asta, zona de liber schimb continentală africană trebuie să fie pusă în aplicare. Deci, uh, domnul Juncker vorbea despre o viziune pe termen foarte lung și de o perspectivă pe termen foarte lung. Mulțumesc! Bun, evaluarea statutului concret uh, al eforturilor făcute de Africa și legătura dintre liberul schimb și EPA. Mulțumesc! Zona de liber schimb africană și situația sa actuală. Deocamdată 49 de țări din 55 au semnat-o. Câteva țări importante, precum Nigeria și Tanzania, încă nu se regăsesc pe această listă și încă se gândesc dacă vor semna sau nu acest acord. Câteva state deja l-au ratificat și ambiția acestora era ca 22 de țări să-l fi ratificat până la sfârșitul anului. Asta însemna că zona de liber schimb putea să intre în vigoare. Dar mai e cale de făcut până acolo, mai sunt câteva aspecte de negociat înainte ca acordul privind zona de liber schimb să devină operațional. Regulile de origine, ofertele privind accesul la piață, excluderea anumitor produse, pentru că scopul este de a liberaliza 99% din comerțul intraafrican. 90% îmi cer scuze din comerțul intraafrican și dar cele produsele care fac parte reprezintă restul de 10% încă nu au fost negociate. Deci Deocamdată acest proiect este în dezvoltare și lunile și anii care vor urma ne vor arăta cât de repede se poate desfășura acest proces. Și cred că am mai omis o întrebare și îmi pare rău, e vorba de procesul post-Cotonou. Într-adevăr, e vorba de două procese diferite, dar cu legătură între ele. Am început negocierile cu grupul ACP pentru că grupul ACP a hotărât uh, în mai anul trecut să rămână împreună, ca un grup unitar în negocieri. Și noi am considerat că e nevoie de piloni regionali, Africa, Caraibe și Pacific, și, dar depinde foarte mult de cum văd țările lucrurile din perspectiva lor, mandatul ACP în sine vorbește despre potențial pilon regional pe viitor și scopul nostru este acela de a începe să negociem pe marginea lor în 2019. Deci, într-o primă etapă, sub umbrela ACP EU se vor desfășura negocierile și apoi vor fi făcute legături și cu pilonii regionali. Însă pilonii regionali vor fi conveniți de către aceste regiuni și apoi Uniunea Europeană va negocia cu blocurile regionale în măsura angajamentelor pe care doresc să și le asume aceștia. Mulțumim foarte mult. Deci o perspectivă pe termen lung la care cu siguranță vom reveni. Mulțumim. Trecem acum la punctele 18 și 19, acorduri de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam cu privire la punerea în aplicare legislației forestiere, guvernanță și comerț astfel încât uh, să nu ajungă în Uniunea Europeană, în mod ilegal, lemn din Republica din Vietnam. Heidi Hautala este raportor. Nu știu de câte ori ați uh, auzit um, despre spălarea lemnului de construcții. Vorbim despre spălarea de bani, dar uh, și acest fenomen a început uh, să ia amploare. Probabil că ați văzut că de curând s-a vorbit despre acest fenomen din Asia de Sud într-o ediție din Der Spiegel. Vietnamul stă la ori, este o țară foarte importantă de origine importă material lemnos din Cambodgia și din Laos, până când Laosul uh, a interzis uh, exporturile vinde în Uniunea Europeană, dar și în China și uh, în Japonia. Pe 19 octombrie, Uniunea Europeană și Vietnamul au semnat un acord voluntar pentru a opri fluxurile ilegale de lemn din Vietnam, în special către Uniunea Europeană, dar sperăm că și către celelalte țări către care exportă aceste produse. Semnarea acordului este doar o primă etapă a unui proces foarte lung și eu sunt convinsă că noi, Parlamentul, vom sta cu ochii pe cum se va desfășura semnarea și ratificarea acordului cu Vietnamul și aplicarea acestuia până în momentul în care Vietnamul va putea folosi așa numitele licențe, licențe FLECT, adică pentru a, până la momentul în care ne asigurăm că tot importul de lemn din Vietnam este legal. Într-adevăr, întregul demers este un proces în desfășurare. În conformitate cu un parteneriat de acord voluntar, o țară se angajează să introducă politici pentru a se asigura că nu se va exporta în mod ilegal lemn către țările terțe, în special către Uniunea Europeană. Și există o legătură cu acordul de liber schimb, care este și el în discuție și uh, domnul uh, raportor din partea comisiei noastre are, are detalii în acordul de liber schimb există un capitol care face trimitere la dezvoltarea durabilă și la um, acest acord voluntar pe care vreau să vi-l citesc. Fiecare parte va încuraja producția și exploatarea durabilă de produse de lemn în conformitate cu legislația națională din țara de recoltare. Se poate include parteneriatul voluntar FLECT. Deci, toate acestea sunt strâns legate și aș vrea să menționez faptul că odată cu acest acord voluntar de parteneriat, care sperăm că va fi acoperită uh, în câțiva ani de licențele FLECT, Uniunea Europeană încurajează și solicită o mai bună guvernanță în Vietnam. Până acum nu am mai văzut o implicare atât de mare a societății civile într-un astfel de proces în Vietnam, așa cum s-a întâmplat în, acest, în această primă etapă a negocierii acordului. Se dorește combaterea corupției care se manifestă în special în serviciile vamale, uh, la frontiera dintre Cambodgia și Vietnam și care desigur încurajează comerțul ilegal cu lemn. Am hotărât să Însoțim acest acord voluntar și de o rezoluție. Și ideea și sugestia mea pentru dumneavoastră, stimați colegi, este să stabilim câteva jaloane câteva praguri, începând de acum, de la momentul uh, negocierii, câteva praguri pe care Parlamentul le consideră esențiale pentru ca, bazându-ne pe acestea, să putem monitoriza uh, progresul și, până la urmă, introducerea licențelor FLECT va fi un act delegat. Acestea fiind spuse, vă invit, deci, să analizați acest instrument foarte util, care deja funcționează în Indonezia. Indonezia a fost prima țară care să dispună de aceste licențe FLECT, dar în mai multe state membre, în mai multe state partenere, există acest instrument care are un impact pozitiv asupra durabilității și asupra comerțului. Mulțumesc foarte mult pentru veniți din Finlanda, deci mă gândesc că sunteți în măsură să vă ocupați de gestionarea pădurilor. Da, Finlanda este destul de faimoasă pentru modul în care își gestionează pădurile. Uh, Maria Reda. Doamna Maria Reda. Merci, merci à, à la rapporteure pour le, le travail. Mulțumesc. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru munca pe care a făcut-o. Pot spune că suntem de acord cu uh, diferitele argumente care au fost uh, exprimate. Desigur, sprijinim uh, acordul voluntar cu Vietnam ca etapă importantă în combaterea exploatării legale a pădurilor. Licențele FLEG vor îmbunătăți gestionarea pădurilor și cred că trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea socială a acestui instrument, provocările micilor exploatatori de lemn, pentru că trebuie să uh, uh, îi implicăm și pe aceștia, altfel uh, instrumentul nu va fi uh, eficient, așa cum a spus și doamna Hautala, pentru a combate exportul ilegal de lemn către Uh, importul ilegal de, din, uh, din țările vecine, Uniunea Europeană trebuie să vină cu politici adecvate. Este important să continuăm munca pe parteneriatul uh, cu Vietnamul, dar și pe alte parteneriate pe care vrem să le votăm aici. De exemplu, și legătura cu acordul de liber schimb cu Vietnamul, care va duce la liberalizarea comerțului cu lemn de la intrarea sa în vigoare. Apoi, Capitolul care se referă la comerțul ilegal cu lemn mi se pare că nu este suficient de ambițios pentru că nu are caracter obligatoriu. Deci cred că trebuie să avem mai multă coerență. Într-adevăr, există și instrumente cu caracter opțional care ne permit să facem un progres, dar în același timp trebuie să avem și instrumente prin care să constrângem Vietnamul să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-a luat în acest acord comercial. Și o altă problemă care trebuie rezolvată, subliniată de doamna raportor, dar și de ONG-uri, implică implicarea Vietnamului în exploatarea ilegală a lemnului care provine din Cambodgia. Deci este foarte important să ne concentrăm și pe dimensiunea regională în acest acord. Și apoi aș vrea să mă refer și la un alt operator important care face comerț ilegal cu lemnul în Asia de Sud-Est. De fapt, doi operatori importanți, China și Japonia, unde se spală cel mai mult lemn uh, în mod ilegal. În Japonia am văzut că a existat o încercare de îmbunătățire a legislației în materie de gestionare a pădurilor, dar legea care a fost votată, din, votată, din păcate, nu este una obligatorie și studiul de impact făcut de Comisia Europeană pe această lege arată că 25% din entitățile uh, Uh, vizate de această lege nu verifică originea produselor lemnoase care ajung în Japonia. Deci, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de importul de lemn ilegal care vine din aceste țări, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că trasabilitatea acestor produse nu este garantată deocamdată în Japonia. Mulțumesc foarte mult, domnule Leon. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând îi mulțumesc lui Heidi Hautala pentru acest document uh, de lucru. Subscriu și eu la recomandările pe care ni le-a dat uh, raportoarea. Fleck ne arată că este posibil să avem politici de protejare a mediului înconjurător și aș vrea să mai vedem și astfel de inițiative în alte domenii. Sectorul forestier este extrem de important pentru Vietnam pentru că suprafața sa este acoperită în 40 în proporție de 44% de păduri sau de plantații. Deci este foarte important ca exploatarea pădurilor și a lemnului să devină mai durabile. Și acest lucru este obiectivul acordului nostru. Sprijin acest text uh, și vom vota pentru, grupul nostru va vota pentru. Da, sunt de acord, însă trebuie să avem grijă ca acest instrument să fie eficient și realist. Eu aș dori să fac câteva completări cu privire la schimbul de brune practici între țările care au un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Un acord voluntar, îmi ce scuze, cu Uniunea Europeană. Vietnamul este una dintre țările cele mai afectate de acest fenomen și Cred că ar trebui, de asemenea, să ne concentrăm pe implicarea adecvată a subcontractanților, dar și a țărilor terțe, astfel încât să nu ne confruntăm cu probleme când vine vorba de punerea în aplicare. Mulțumesc foarte mult, doamna Minor! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult doamnei Hautala pentru activitatea sa. Am câteva observații. Dacă vrem să avem comerț legal cu Vietnamul, atunci trebuie să folosim sistemul FLEGT. Măsurile de guvernanță pentru comerțul cu lemnul implică și niște dispoziții de due diligence. Acest acord nu va soluționa toate problemele și nu va împiedica uh, lemnul ilegal să ajungă pe piața europeană. Lemnul din Cambodgia, de asemenea, importurile ilegale de lemn din Cambodgia sunt foarte important de combătut. De asemenea, trebuie să implicăm și societatea civilă în punerea în aplicare a FLEGT în Vietnam, pentru că altfel nu se poate. Uh, mai mult de atât, o mai bună implicare a societății civile va aduce tot mai multe beneficii, nu numai pentru Vietnam, dar și pentru Uniunea Europeană. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că Parlamentul trebuie să fie implicat în mod regulat și informat în mod regulat cu privire la cum decurg lucrurile cu acest acord voluntar de parteneriat. Mulțumesc foarte mult. Acum îi voi da cuvântul domnului Astrid Schumacher de la Comisie, de la Directoratul pentru dezvoltare durabilă și mediu. Mulțumesc, domnule președinte, este o plăcere să fiu aici, este o plăcere să ascult această dezbatere. Putem fi de acord cu tot ceea ce s-a spus până acum. Aș vrea totuși să subliniez un aspect pe care l-am subliniat doamna Hautala. Într-adevăr, Vietnamul este un producător foarte important de lemn la nivel global. Creșterea producției, inclusiv a importurilor și a exporturilor sale, au crescut exponențial importă lemn din mai bine de 80 de țări și exportă foarte mult lemn către China, Japonia și Uniunea Europeană. Dacă facem lucrurile așa cum trebuie, atunci acest acord voluntar va putea să combată în mod eficient uh, comerțul ilegal cu lemn. Cred că doamna raportor a descris foarte clar obiectivele acestui instrument, așa că eu nu trebuie să intru în detalii. Voi încerca doar să răspund la câteva dintre observațiile făcute în sală. În primul rând, importanța perspectivei regionale. Cred că aceasta nu poate fi subliniată suficient. Într-adevăr, noi lucrăm cu Vietnamul, așa cum reiese din acest acord. De asemenea, lucrăm cu Thailanda, de exemplu, cu Laos, cu Malaezia, Myanmar, pentru acorduri voluntare la nivel regional și am făcut diferite progrese pe marginea acestor acorduri, dar este important să sprijinim și Vietnamul, astfel încât să consolidăm monitorizarea comerțului uh, cu aceste țări și importurile de lemn către Vietnam. Cambodgia, într-adevăr, ne preocupă, în special discutăm în mod regulat situația cu autoritățile din uh, Vietnam. Cred că aceștia cunosc situația și uh, sunt foarte implicați în anchete Acum, într-adevăr, avem discuții cu Cambodgia, iar Vietnamul a luat câteva măsuri pentru a combate acest fenomen. Un aspect foarte important pe care l-a menționat doamna Hautala, într-adevăr, suntem la începutul unui proces. Odată cu această ratificare, Vietnamul dorește să creeze un sistem prin care să garanteze comerțul legal cu lemn, dar tot procesul probabil că va lua câțiva ani Însă trebuie să ne asigurăm că acest sistem este suficient de solid, astfel încât să garanteze comerțul legal cu lemn și introducerea licențelor FLET. FLECT. Într-adevăr, uh, um, și îndeplinirea obligațiilor este extrem de importantă și sunt de acord cu cele spuse de raportor. Nu ar trebui să fie doar o listă de verificare și nici nu se poate prelua uh, ca atare sistemul din Uniunea Europeană, ci avem nevoie de un sistem dedicat. Și, într-adevăr, societatea civilă din Vietnam trebuie implicată în tot acest proces. Cred că există deja măsuri în acest sens, s-au făcut pași pentru implicarea producătorilor de lemn, dar și a societății civile în această dezbatere, astfel încât sistemul pe care Vietnamul dorește să-l introducă să fie suficient de solid. Și noi lucrăm îndeaproape cu Vietnamul în acest sens menționez. Deocamdată noi considerăm că sistemul va putea fi suficient de fapt, când considerăm că sistemul uh, este suficient de solid pentru ca Vietnamul să ofere licențe pentru comerțul în Uniunea Europeană, vom veni cu o propunere de act delegat. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe partenerii comerciali majori, China, Japonia și Statele Unite. Avem uh, un mecanism de cooperare cu China și chiar ne îngrijorează cantitatea enormă de lemn care intră ilegal în China. Într-adevăr, există discuții pentru îmbunătățirea legislației în China. În ceea ce privește Japonia, am vrea ca legislația lor să aibă un caracter um, mai uh, obligatoriu dar abia a intrat în vigoare și vom vedea ce se întâmplă pe măsură ce sistemul este pus în aplicare. Nu vreau uh, să fim naivă, dar trebuie să vă spun că în Japonia chiar și măsurile voluntare se respectă mai bine decât măsurile obligatorii în alte părți ale lumii și, desigur, cu Statele Unite avem schimburi uh, regulate pentru că uh, și aceștia sunt destul de activi în Vietnam și acestea fiind spuse, Vă încurajez pe toți să sprijiniți acest acord pentru că ne va ajuta să combatem comerțul ilegal cu lemn. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Heidi! Mulțumesc! Sunt recunoscătoare pentru toate comentariile făcute de către raportorii din umbră și uh, apreciez foarte mult activitatea Comisiei în legătură cu acest instrument foarte important pentru că, într-adevăr, este nevoie de o foarte bună cooperare între Direcția Generală pentru Mediu, pentru Comerț, uh, pentru că uh, uh, trebuie, de fapt, activitatea diverselor direcții generale ale Comisiei să fie mai bine coordonată. Deci există bune practici și ar fi foarte bine dacă ați putea să uh, le introduceți, să le valorificați uh, prin prevederi în rezoluție. Anne-Marie, ai făcut o observație foarte importantă că uh, legislația din Vietnam în clipa de față nu este suficientă pentru a preveni importul de material lemnos recoltat ilegal. Deci trebuie să solicităm ca Vietnamul să aibă prevederi de interdicție de plină a importului de lemn uh, recoltat ilegal. Acest lucru încă nu se întâmplă. Și intenționez să uh, întreprind în ianuarie o deplasare în regiune, să mă întâlnesc cu toți actorii direct interesați și uh, poate că după Crăciun voi putea să fac unele propuneri uh, practice de prevederi care să fie incluse în rezoluție. Pentru că este important ca Parlamentul să producă această rezoluție. Este modalitatea prin care noi putem să stabilim anumite repere <clears throat> ca lucrurile să se îndrepte în acest domeniu. Se spune că Vietnamul încă nu este pregătit dar, așa cum a spus și Comisia, este doar începutul uh, unei căi pe care dorim să o parcurgem pentru a proteja pădurile. Bun, deci la drum din nou. Vom reveni în ianuarie în comisie cu discuția pe marginea um, acestui subiect și toate cele bune pentru deplasarea în Vietnam. Încheiem aici uh, discuția pe punctul 19. Articolul, uh, punctul 20 de pe ordinea de zi vom discuta împreună cu Comisia DEVE în uh, încăperea PHS 4B001. Vă propun să ne deplasăm spre această sală.